de lucru al Comisiei Europene pentru 2018. Domnul Timmermans. The college meeting where... Tocmai vin de la întâlnirea colegiului unde am convenit asupra programului de lucru pentru 2018 și mă bucur